I will take the point of order after the announcements. Ne vom ocupa de punctul de procedură după anunțuri. După cum știți, domnul Lambrinidis mi-a comunicat faptul că a fost numit ministru pentru afaceri externe în guvernul Greciei și asta cu începerea din 17 iunie 2011. Deci, Parlamentul ia cunoștință de această comunicare și în virtutea articolului 7 aliniatul 1 în ceea ce privește actul referitor la alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal și ținând seama de regula numărul 4, aliniatul 1, uh, postul este vacant cu începere din 17 iunie 2011. Uh, ne vom continua deci munca noastră. Urăm mult succes uh, fostului nostru coleg. Autoritățile din Grecia m-au informat fapt, de, despre faptul că domnul Dimitrios Struțas va înlocui pe domnul Lambrinitis și, în funcție de regula numărul 4 aliniatul 1, până Parlamentul ia cunoștință de această înlocuire cu, care începe din data de 22 iunie 2011. Salut noul membru al Parlamentului European și doresc să subliniez că, în virtutea regulei numărul 3 aliniatul 2, până când scrisorile de acreditare vor fi verificate și uh, până când se va confirma numirea acestuia, până când domnul uh, Druțas va semna declarația de interese, în așa fel încât să, uh, postul său să fie compatibil cu exigențele Parlamentului European, atunci, până atunci, domnul Dimitrios Druțas poate să își ocupe postul în Parlamentul European și să beneficieze de toate drepturile ce îi revin. Mult succes! Mr. Atom. Um, mă auziți? Doresc, doresc să ridic un punct de procedură. Nu știu care este numărul, fiindcă nu am documentul cu mine, dar uh, văd că Uh, se afișează um, unele inscripții, sunt afișe în sală, ceea ce contravine regulilor. Nu mă deranjează personal, dar vă rog să se aplice um, regulile în mod uniform. Uh, dacă persoanele doresc să da, au dreptul să uh, își expună afișul, atunci aș dori să uh, expun și eu un afiș uh, UKIP uh, și poate și colegii mei. Vă, rog, vă rugăm să avem aceleași reguli pentru toată lumea. Mulțumesc, domnule, pentru că mi-ați atras atenția uh, domnule Batman, uh, am solicitat ca aceste afișe să fie date jos. Vă rog să dați jos afișele, să le puneți pe birourile dumneavoastră cu fața în jos. Pentru a ne putea continua apoi activitatea. Mrs. Lynn. Fie că suntem uh, pro sau contra manifestanții, nu cred că acestora ar trebui să li se permită să intre în Parlament și să ne împiedice nouă voturile. Nu are nicio legătură ce poziție avem noi, dar trebuie să facem ceva pentru a ne asigura că noi ne putem desfășura voturile fără niciun fel de intervenție din afară. Mulțumesc, doamna Lin. Am uh, înștiințat uh, serviciile de pază în legătură cu această problemă și nu se va mai repeta. Haideți să mergem mai departe acum. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu aș dori să subliniez un punct de procedură. Aș dori să fac o comunicare foarte îmbucurcătoare. Uh, președintele nostru, partidului nostru, a fost achitat uh, având în vedere toate acuzațiile care au fost aduse împotriva sa. Deci, libertatea de opinie este astfel garantată. Mulțumesc, spune doamna președinte. Trecem acum la voturi. După cum știți, avem o sesiune de vot foarte îndelungată. A, mai întâi avem o declarație scrisă care a